la final. Mulțumesc celor care au fost de față și ne-au ascultat. Mulțumesc domnului comisar Dali care a fost alături de noi până la sfârșit. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi, iar următoarea reuniune are loc mâine, joi, 1 decembrie 2011.